Îmi pare rău, dragi colegi, trebuie să începem. Nu pot aștepta pe toată lumea. În această dimineață am avut o reuniune lungă și am avut quorum. Să sperăm că și celelalte teme vor capta același interes, deși acum nu este toată lumea în sală. Mă bucură prezența puținilor care sunt aici, aceștia cu siguranță sunt interesați de subiect. Mă bucură faptul că astăzi avem uh, posibilitatea de a discuta cu comitetul înțelepților, cu grupul de reflexie. Vreau să știu dacă merge interpretarea. În această dimineață am avut probleme cu consolele din primul rând, nu se auzea interpretarea. Așa că v-aș ruga să vă mutați în spate. Poate că domnii tehnicieni care ne aud se pot asigura de faptul că va merge interpretarea. În primul rând, consolele nu funcționează. Noi începem. Comitetul Înțelepților se află între noi. În aprilie 2010, acest comitet a fost creat de către comisie. Doamna comisar pentru agenda digitală este de față. Ea, dânsa este responsabilă și pentru cultură. Comisia a solicitat experților să facă propuneri cu privire la abordarea optimă a digitalizării și a accesului la internet și cu păstrarea patrimoniului nostru cultural prin europeană. Mă bucură faptul că în rândul nostru îl avem, îi avem pe cei trei înțelepți, nu din Franța, din Germania, din Olanda. Mă bucură că doamna Elizabeth Nigeman este aici, director general al Bibliotecii Naționale Germane și președintă a fundației uh, pe care gestionează Europeana. Bun venit! Domnul Maurice Levy, președinte al uh, uh, companiei Publicis, companie franceză de, un edit, de editură. Bun venit și domnul Jacques de Decker, scriitor eseist și jurnalist. Nu este în încăpere? Am înțeles că va veni. În acest caz nu va lua primul cuvântul. Cei trei înțelepți, în urmă cu puțin timp, au uh, încheiat o consultare online, după care pe 28 octombrie a organizat o audiere la Bruxelles. Temele dezbătute, temele incluse în procesul de consultare, au, s-au referit la posibilitățile de finanțare a digitalizării, PPP-urile, chestiuni ce țin de drepturile de autor și de acordarea de licență. Raportul grupului ne va parveni la finele acestui an și Desigur, ne bucură deja faptul că reuș- vom reuși astăzi să aruncăm o privire asupra activității celor trei înțelepți. I-aș ruga pe fiecare să ne acorde 10 minute prin prezentarea lor pentru a ne povesti despre realizările dânșilor. Începem, nu știu, cu doamna, domnul, cu domnul atunci, cu domnul Moris Levi. Aveți cuvântul. Puteți vorbi în limba maternă dacă doriți. Je euh, președinte. Mă voi exprima în franceză. Uh, în această după-amiază vom vorbi despre un spirit sănătos. Astăzi dimineața ați vorbit despre un corp sănătos. Un spirit sănătos uh, cu o dimensiune culturală. Și vom aborda, așa cum ați spus, la cererea doamnei Cruz și doamnei Vasiliu, cele două comisare, am început deci lucrările noastre în luna mai anul acesta. Și iată că acum, treptat, ajungem aproape la finalul acestei misiuni. Nu știu foarte bine dacă suntem chiar înțelepți, însă ceea ce știu este că am abordat această problemă cu oarecare naivitate la început și că ne-am dat seama treptat că era vorba de o problemă imensă am în vedere aspectele implicate, mai ales aspectul emoțional, deosebit de puternic, pentru că, de fapt, e vorba de moștenirea culturală europeană și că acest lucru, bineînțeles, se referă la cultură în sensul profund al cuvântului, se referă la viața de zi cu zi a cetățenilor europeni. Nu știu dacă vom fi în măsură să răspundem astăzi la toate așteptările dumneavoastră în această după-amiază, însă suntem foarte fericiți să fim prezenți astăzi în Parlamentul European pentru a vă prezenta starea actuală a lucrărilor noastre. Noi am avut o misiune care a fost foarte extinsă și care acoperea multe aspecte. Dumneavoastră le-ați evocat pe scurt. N-am să revin asupra lor. Însă e vorba de modul în care se va finanța digitalizarea. Uh, e vorba de modul în care europeana va avea un viitor și eventual adaptările ce trebuie introduse și modul în care vom defini care vor fi condițiile unui parteneriat public-privat, un PPP, și, în final, modul în care vom putea să contribuim la realizarea lumii digitale, uh, în așa fel încât să poată fi incluse și lucrările sub copyright și lucrările care sunt epuizate sau operele care sunt orfane. Iată deci un subiect extrem de dificil, complex, care se referă la Um, această accesibilitate a operelor. Nu se referă doar la aspecte legate de o țară în mod specific. Noi ne-am început deci lucrările în luna mai. Și am muncit din greu. Ceea ce am descoperit, oarecum ofricoșați, ca să spun așa, a fost faptul că atât aspectul cultural cât și aspectul economic sunt deosebit de importante și depășesc cu mult elementele pe care noi uh, le-am, uh, le-am prevăzut la început în materie de cifre sau de provocări. Al doilea aspect. În timpul lucrărilor noastre, am constatat că sunt alte lucrări care avansează în paralel și avansează repede. De aceea e nevoie de acțiuni rapide. Uh, și cu siguranță că luarea acestor măsuri nu va fi nici simplă, nici evidentă în sine. Cum ne-am abordat misiunea? Mai întâi, am dat dovadă de un spirit de deschidere am plecat fără niciun fel de a priori, pozitiv sau negativ. Și dincolo de problemele pe care le-am putea descoperi în funcție de interlocutori, dincolo de țara de origine a acestor actori, mă refer la Google, deși nu vreau să-l numesc, ei bine, ă, n-am avut niciun fel de a priori. N-am avut niciun fel de a priori nici față de casele de editură, nici față de autori. Am plecat cu un spirit de deschidere. Ne-am dorit să fim ambițioși și să vedem împreună cum anume putem să găsim răspunsuri la întrebări, ținând seama de gradul ridicat de implicare a tuturor actorilor de pe această, uh, din acest sector. Și cum anume putem pune pe picioare anumite principii simple de aplicat prin metode simple. Deci am încercat să definim între noi o metodologie, uh, care să dea dovadă de viziune de, către viitor. E vorba de o lume care evoluează în mod constant și ne-am dorit de asemenea să fim și pragmatici, pentru că există anumite principii concrete care trebuie să fie luate în seamă, acest lucru este indispensabil. Deci am încercat să pregătim anumite recomandări care să meargă în această direcție, să fie puternice din punct de vedere al principiilor și în același timp să țină seama și de latura pragmatică. Astăzi nu suntem în măsură să vă spunem concret cum anume vor arăta aceste recomandări, însă suntem gata să răspundem la întrebările dumneavoastră asupra muncii depuse. Ce anume am făcut? Ce am făcut? Ei bine, am organizat o consultare. O consultare pe care ne-am dorit-o foarte completă, oarecum complicată, chestionarul a fost destul de complex pentru că vroiam să avem răspunsuri nu din partea curioșilor, ci din partea celor cu adevărat interesați. Și la această consultare puteau să participe doar cei care aveau lucruri cu adevărat interesante de spus și care doreau să completeze întregul chestionar. Am avut o primă surpriză. Uh plecând de la standardele în vigoare la comisie, am avut o surpriză referitoare la numărul de participanți, și anume 1258 de răspunsuri. Iar printre cei care au răspuns, nu doar cei care fac lobby și de obicei răspund au, au participat, și recun... suntem recunoscători acestora pentru o anumită un anumit punct de vedere, ci am avut și răspunsuri din partea cetățenilor europeni din toate țările europene, care au avut astfel posibilitatea să-și comunice, știu eu, neliniștile. Al doilea punct pe care, al doilea lucru pe care l-am făcut noi și noastră a subliniat acest lucru, doamna președinte, am uh, organizat o audiere publică transmisă prin internet, la care am avut o participare deosebit de importantă, peste 100 de participanți și a fost un moment foarte al grupului nostru de lucru pentru că am participat la o dezbatere vie împreună cu profesioniști de înalt nivel care într-adevăr ne-au luminat oarecum lanterna. Deci nu regretăm acest moment, a fost o zi de lucru foarte, foarte interesantă. Am avut de asemenea și contacte cu miniștrii uh, din partea statelor membre competenți pe acest domeniu și aceste întrevederi au completat lucrările noastre. Ei ne-au uh, Uh, propus anumite idei care, bineînțeles, reflectau, oglindeau preocupările, îngrijorările lor la nivel național. Ce putem spune în momentul de față? Primul punct. Iată că acum începem să avem anumite indicații în ceea ce privește cifrele. Am cerut un, să se organizeze un studiu unui cabinet, de către un cabinet uh, Uh, Engle- din Anglia, care ne va transmite raportul final peste câteva zile, dar avem deja câteva elemente care încep să fie cifrate, concrete, în așa fel încât uh, pot să vă spun că uh, provocarea financiară, miza financiară este enormă. Și în această perioadă, în aceste vremuri de lipsă de fonduri din partea statelor membre, în această perioadă de lipsă de fonduri publice, iată că ne confruntăm cu o provocare greu de realizat și anume finanțarea digitalizării. Și cred că vor exista anumite întrebări, întrebări foarte importante și anume cum anume putem să trasăm acea linie de uh, separare între parteneriatul public și privat, în așa fel încât să fim în măsură să asigurăm controlul de către europeni și de către instituțiile culturale europene a conținutului cultural și, pe de altă parte, să garantăm și accesul liber la uh, aceste opere. Iar în același timp, bineînțeles, să ne asigurăm că există stimulente suficiente pentru aceste parteneriate public-privat, în așa fel încât partenerii privați să fie dispuși să financeze astfel, o astfel de digitalizare. Ne-am dat seama că va fi un lucru destul de greu de realizat. Apoi, se mai pune și problema copyright-ului, a drepturilor de autor și a mai ales în ceea ce privește acele, între ghilimele, găuri negre ale secolului 20. Cum anume vom reuși să digitalizăm acest conținut? Cum anume ne vom asigura că acest conținut va fi accesibil uh, tuturor, respectând drepturile de autor? Și iată că aici e vorba de un subiect asupra care am avansat, am uh, reușit să punem pe hârtie idei precise și pe marginea căruia vom avea recomandări clare. Și mai există și un uh, alt aspect referitor la lucrările epuizate, operele uh, operele epuizate sau operele orfane. Situația lor este mult mai complicată. Cu atât mai mult cu cât legislația este foarte diferită de la un stat membru la altul. În final, un ultim aspect esențial pe care nu trebuie să-l neglijăm este faptul că în momentul în care discutăm despre uh, acest univers digital, discutăm de fapt despre un univers care este în continuă mișcare, în continuă schimbare. Și există, aș spune eu, un grad de accelerare a evoluției care e foarte ridicat. Și am putea să ne găsim într-o situație în care facem investiții considerabile, dar care repede vor deveni caduce. De aceea, această chestiune a caducității investițiilor este o chestiune cheie. Apoi, trebuie să ținem seama și de aspectul de punere la zi a acestor lucrări digitalizate. Deci, iată, e un aspect important asupra căruia ne-am aplecat. În final, europeana a fost de asemenea un punct uh, central de uh, preocupare pentru noi. Trebuie să știți că europeana este un uh, site care, în ceea ce privește numărul de cărți online, este asemănător cu cel al lui Google. Și, din păcate, și un subiect asupra care ne vom aplica, nu ne dăm încă bine seama de, de ce anume am reușit deja să facem. Avem acces la 1.200.000 de cărți prin europeană, iar Google, de fapt, are 1.500.000. Deci, vedeți că suntem oarecum echivalenți. Nu trebuie să credem că suntem uh, săraci, între ghilimele, din acest punct de vedere. Iată că ne aflăm în ultima etapă a muncii noastre. Avem încă un anumit număr de ședințe ce vor fi organizate săptămâna viitoare și săptămâna următoare. Colaborăm cu domnul De Decker și cu doamna Nickeman și vom fi în măsură să redactăm raportul nostru un pic înainte de Crăciun, cu dorința de a îl citi în momentul în care va ploua sau va ninge în vacanța de Crăciun, în așa fel încât să vă putem înainta uh, versiunea definitivă către doamna Nelly Cruz și către doamna Vasiliu, să vă putem deci în, înainta acest uh, raport îmi cer scuze că am greșit prenumele doamnei Andrula Vasiliu, deci să vă putem înainta acest raport încă din ianuarie anul viitor va fi o muncă care, până la urmă, totuși a durat puțin în timp. Am fi vrut să avem mai mult timp la dispoziție, însă am speranța că vom putea furniza bazele necesare pentru a lămuri în mod modest această chestiune și problematică complexă. Acum aș dori să dau cuvântul colegilor mei, <clears throat> lui Jacques și uh, doamnei Elisabeth Nigeman, care vor completa cele spuse. Mulțumesc, domnule Levi, și dau acum cuvântul doamnei Elisabeth Negeman. Mulțumesc. Nu aș dori să adaug nimic la cele spuse, aș dori să vă mulțumesc pentru această oportunitate. Preluăm întrebări și impulsuri pentru restul activității noastre. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președinta. Îl salut și pe scriitorul nostru, uh, Uh, am discutat despre prezența noastră înainte și uh, puteți să profitați de timpul alocat. Aveți cuvântul. Cred că președintele nostru a spus cam tot ce era de spus. Experiența sa este pasionantă și este pe măsura urgenței. Înțelegem de ce această chestiune a devenit atât de presantă încât să fie nevoie de o accelerare a procesului de reflexie pentru a lua deciziile importante care se impun și pentru a încerca să fim la înălțimea acestei provocări, după cum a explicat Moris Levy. Mulțumesc! Putem începe discuția cu colegii. Ca să știți și dumneavoastră, rândul din față este liber pentru că nu funcționează consola de traducere. Doamna Trupol, aveți cuvântul. Da, mulțumesc, Doris. Mulțumesc experților noștri, mulțumesc Comitetului Înțelepților. Domnule Levi, ați prezentat provocările ce ne stau în față. Tocmai aceste provocări au determinat comisia noastră parlamentară să creeze Comitetul Înțelepților, pentru că ar trebui să aflăm mult mai multe, nu doar în ceea ce privește dimensiunea provocărilor, ci și în ceea ce privește soluțiile de a aborda aceste probleme complicate. Aici aș dori să încep intervenția mea. Evident, nu sunteți la finele activității dumneavoastră, dar ideea este că ați identificat marile întrebări, marile provocări. Aș dori să formulez câteva întrebări în speranța să-mi oferiți măcar câteva răspunsuri preliminare. O parte a dezbaterii politice, politice se centrează în jurul următoarei teme. Când vine vorba despre cerințele publicului față de europeana, se discută despre accesul la întregul patrimoniu cultural european. Dar se pune problema finanțării și a drepturilor de autor. Pentru că avem aici un alt sistem comparativ cu Statele Unite, unde au, există un uh, model de utilizare echitabilă și de drepturi de autor. La noi există altă tradiție în acest sens. Deci, aceasta este provocarea la nivel politic, aceea de a extinde dreptul de autor astfel încât lucrările lor să poată fi digitalizate și beneficiarii să ajungă să profite de uzufructul acestor producte, produse. În ceea ce privește dreptul de autor, cred că trebuie să ajungem la alte soluții, fie la modele de compensații, de recunoaștere, la nivelul diferiților actori, astfel încât să putem trata problema. Întreaga dezbatere ACTA este și ea inclusă aici, în ceea ce privește lucrările artiștilor. Și mereu ajungem la, o contradi- la această contradicție la nivelul drepturilor de autor. Aș dori să ne uh, spuneți ce fel de soluții întrevedeți dumneavoastră, ce fel de propuneri întrevedeți dumneavoastră pentru a purta dezbaterea în spațiul politic. V-aș ruga să vă referiți, desigur, la soluții concrete, dacă se poate. Mulțumesc! Thank you. Um... Mulțumesc. Okay. Um, thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Am o întrebare, după întrebarea pusă de doamna Trupel, pentru că vorbim despre drepturile intelectuale și Europa este una dintre zone din lume cele mai diverse din punct de vedere cultural, ceea ce este foarte interesant și reprezintă și un potențial economic important, ceea ce e important acum când uh, potențialul economic al uh, Europei nu este pe deplin exploatat. Piața digitală europeană nu a fost uh, finalizată și nu există un acces real al cetățenilor și al uh, mediului de afaceri din Europa și în afară. În Parlamentul European discutăm foarte mult despre aplicarea cu strictețe a reglementărilor existente, pe când alte voci pledează pentru reforme și poate că tocmai aici intervin alegerile despre care vorbea doamna Trupel, în ce măsură putem să creștem potențialul. Aș vrea să știu ce ați învățat de la artiști, pentru că îi ascultăm pe lobiștii care vorbesc în numele artiștilor și care afirmă că vor să protejeze arta, însă se pune întrebarea dacă este adevărat și aș vrea să vă întreb dacă atunci când vă uitați la cifrele legate de digitalizare, care credeți că este costul oportunității pierdute dacă nu digitalizăm această piață? Cum puteți obține susținerea reformelor care vor fi dificile pentru a trece de la 27 de sisteme diferite la un sistem armonizat și aș vrea să vă întreb și dacă ați învățat din cele mai bune practici din lumea întreagă și dacă uh, știți uh, câte ceva despre utilizarea corectă, așa cum este ea promovată în Regatul Unic. În Regatul Unit. Za, za tę prezentację i uzupełnić. Mulțumesc. Doresc să mulțumesc experților pentru prezentarea acestora. Doresc să adresez o întrebare legată de patrimoniul cultural. Nu mă refer doar la literatură, ci mă refer la toată iconografia europeană. Europeana este parte a patrimoniului cultural, dar eu cred că, de fapt, patrimoniul cultural trebuie să fie mult mai vast discutăm despre accesul la grafice, la hărți vechi și la ceea ce avem astăzi de fapt pe internet. Mă refer aici la conținutul audiovizual, filme și alte valori culturale pe care le căutăm pe internet. Întrebările mele urmează Uh, intervenția doamnei Triple. Mă întreb ce fel de model de afacere am putea utiliza aici pentru ca drepturile de autor să fie garantate și protejate. De asemenea, aș dori să mă refer și la agenda digitală europeană. Și acolo se discută despre modele specifice de afaceri. Și întrebarea mea este următoarea doriți să includeți și conținutul audiovizual în aceste mecanisme. Mă refer aici la respectarea drepturilor de autor și la modelele de afaceri. Mulțumesc, spune președinta. Am și eu o întrebare, după care runda de întrebări este declarată închisă. Mar? Ați spus că v-ați întâlnit. Ați spus că v-ați întâlnit cu miniștrii. Aș vrea să știu ce au spus. Dacă sunt gata să ofere accesul la patrimoniul cultural al Germaniei sau al Franței, pentru că eu mă îndoiesc. Aș vrea să știu dacă sunt gata să o facă și în ce măsură vor face acest lucru. Și ce anume îi oprește să aibă această inițiativă. Domnul Levi are cuvântul. Voi răspunde la câteva întrebări și cred că ar fi bine să ia cuvântul și Jacques de, Decher și Elizabeth uh, Nigerman pentru a completa ceea ce voi spune eu. Nu pot să vă spun ce anume sunt gata să facă miniștrii. Dezbaterea s-a axat pe ceea ce așteptau de la noi și s-a axat pe subiectele pe care doreau să le acoperim în lucrările noastre. Întrebarea pe care, impresia pe care am avut-o eu este că vor foarte mult să facă ceva, sunt motivați și vor să participe într-un mod foarte activ la discuții. Am înțeles de asemenea de la ei că unii au dorit să vorbească și s-au înscris, însă până la urmă s-au exprimat mult mai mulți decât cei care se înscriseseră. Și subiectul nu era unul ușor. Asta pentru a vă spune că iau această chestiune foarte în serios. Aș vrea să vă spun de asemenea că am citit raportul doamnei Trupel, ca și uh, dumneavoastră. Raportul acesta ne-a fost uh, transmis, a fost unul dintre elementele importante la care am avut acces și raportul acesta ne-a ajutat de asemenea în lucrări. Subiectul drepturilor de autor este un subiect extrem de complex. Ar fi bine ca Jacques să spună câteva cuvinte despre acest subiect. Pentru că nu doar că fiecare țară în parte are specificul ei, ci este un subiect important și pentru perspectivele de viitor ale creației. O creație care nu trebuie descurajată. Un alt punct pe care aș vrea să-l abordez foarte pe scurt este acela evocat de doamna Shackle, dacă pronunț bine numele. Este vorba despre potențialul economic. Nu am abordat acest punct însă am abordat chestiunea acestui potențial în timpul prânzului. Considerăm că investițiile pe care le-am face ar aduce beneficii foarte mari în cazul în care am reușit prin, prin aceste investiții să stimulăm capacitățile antreprenoriale ale europenilor. În ceea ce privește întrebarea cu privire la conținutul audiovizual, această chestiune a fost abordată în timpul prânzului și, de altfel, unii vorbitori au insistat foarte mult asupra acestei chestiuni. Vă propun să dăm cuvântul acum adevăraților înțelepți. Unei înțelepte, spune doamna președintă. Vă rog. Aș dori să mă refer la conținutul audiovizual. Există impresia că europeana nu este responsabilă de conținutul audiovizual, mai ales pentru că aceste conținuturi au apărut în secolul 20 și mai târziu. Până atunci nu a existat tehnologia de a prelua ca patrimoniu cultural astfel de elemente în arhive. Și iarăși apare uh, mereu apare în discuție problema drepturilor de autor. În cazul conținuturilor audiovizuale avem foarte multe opere pentru care este dificil să garantăm și să clarificăm drepturile persoanelor implicate în crearea acestora. Aceste elemente sunt foarte importante, odată pentru că avem uh, problema conținutului și apoi avem clarificarea uh, drepturilor. Cea mai importantă problemă, în opinia mea, este aceea că, dincolo de problema finanțării, este problema uh, apărării operelor orfane. Și aici preiau uh, cu drag uh, ceea ce a zis Maurice Levy și dau cuvântul colegului meu, Jacques de Decker. Mulțumesc, Elizabeth. Noi încercăm să clarificăm aspectele diferite ale acestei problematici. Aspecte diferite, complexe, așa cum spunea Maurice Levy. Și aspecte noi în același timp. Eu cred că în comisia noastră, în această sală, nu cred că a intervenit de multe ori o astfel de situație, și anume că astfel de probleme să fie atât de acute. Și asta, bineînțeles, se datorează dimensiunii, aș spune eu, tehnologice, care ne obligă să privim în față anumite probleme care până acum erau întotdeauna strecurate sub covor mai ales în ceea ce privește armonizarea sistemului de recoltare a drepturilor de autor. Știm că diferitele state membre au legislații și reglementări diferite pe această temă, dar având la dispoziție internetul, care de fapt elimină frontierele, nu ne mai putem mulțumi să lăsăm uh, aceste sisteme diferite să conviețuiască. Astăzi a venit momentul adevărului. Și atunci această problemă va apărea la diferitele niveluri de luare de decizie a Uniunii Europene. În comisia dumneavoastră, bineînțeles. Noi nu suntem decât uh, contributori modești la, această, la elucidarea acestor uh, probleme. Poate că dumneavoastră sunteți prea confruntați zi de zi cu aceste probleme în activitățile dumneavoastră. Însă în cadrul comisiei dumneavoastră și în cadrul Consiliului vor fi luate deciziile. Și Maurice Levy a explicat lucrurile foarte bine. Acest Consiliu de Miniștri ne-a lăsat o impresie foarte, foarte bună. -am, am discutat cu oameni care veniseră nu doar ca să mănânce, era o masă de lucru, nu cu oameni care uh, vreau, vreau să-și exprime punctul de vedere dincolo de cele spuse de comisari, au luat cuvântul, au avut intervenții subtile, interesante, uh, precum cele pe care le-am auzit aici în sală. Și, în mod evident, aceste probleme sunt de actualitate pentru mulți oameni. Ceea ce ar fi trebuit este ca într-o zi Comisia pentru Cultură a Parlamentului European să dovedească faptul că se află în fața unei mize determinante atât pentru societate cât și pentru viitor. Deci este o șansă pentru dumneavoastră, mult mai mult pentru dumneavoastră decât pentru noi, de a avea posibilitatea de a vă pronunța pe această temă. Cu siguranță vor exista dezbateri, cu siguranță vor exista opinii divergente, cu siguranță vor exista filozofii diferite în ceea ce privește modul în care trebuie să organizăm dreptul de autor. Însă vor fi dezbateri interesante și vom avea ocazia să vedem cum anume aceste sugestii pot fi formulate. Încă o întrebare din partea doamnei Trüppel. Din nou ați spus că există un mare conflict și că vom avea multe dezbateri interesante. Ei bine, avem dezbateri interesante pe această temă de mai bine de un an și jumătate și așteptarea mea a fost ca cel puțin să ne oferiți câteva opțiuni, câteva scenarii în baza cărora să putem să ne gândim încotro ne îndreaptă de, uh, ă, călătoria noastră. Încă o dată, pentru operele orfane ar trebui să existe o excepție la nivel european sau mai degrabă se încearcă menținerea acestor drepturi pentru a se ajunge ă, la o remunerare ca atare a artiștilor. Se vehiculează ideea unei derogări, dar unii vin și de, ceal- de cealaltă parte spun că nu putem să renunțăm la conceptul proprietății intelectuale. Este o problemă pentru economia europeană și trebuie să ajungem la alte soluții în ceea ce privește drepturile de autor. Deci vedem că avem mai multe idei. V-aș ruga așadar ca după dezbaterile extrem de interesante pe care le-ați avut dumneavoastră să ne oferiți câteva opțiuni despre care să discutăm mai apoi în termeni mai concret, Pentru că, iată, aceasta este marea provocare și avem uh, Um, problema aceasta, dar lucrurile acestea le știam deja. Mulțumesc, spune președinta. Știm că cei trei înțelepți nu au ajuns la finele, finele dezbaterilor. Sper să găsiți o soluție. Eu nu sunt jurist și văd uh, totuși că atunci când discutăm despre drepturile de autor avem o chestiune extrem de problematică. Când discutăm cu un autor, de exemplu, acesta poate să ne spună nici mă interesează drepturile de autor, important este să fiu pe net. Există și uh, aceste situații. Poate că doamna Șache spune formidabil, dar eu nu sunt de acord cu asta. Atunci când, autor, când autorii vor să câștige ceva, trebuie să le oferim o altă posibilitate. Uh, Mie mi se pare extrem de dificilă această situație. Tocmai de aceea avem pe cei trei înțelepți care trebuie să ne găsească calea. Cei din Betlehem au găsit-o, așadar v-aș ruga și pe dumneavoastră să o faceți sigur. Înțeleg că nu puteți să faceți astăzi, dar cel puțin la finele vacanței de iarnă Sper să fi găsit în uh, zăpadă atâta înțelepciune încât în ianuarie, februarie să ne ghidați către calea potrivită. Pentru că și dumneavoastră veți fi o părticică din uh, baza ce va fi pusă la dispoziția domnului Barnier, nu doar a doamnei Vasiliu și a doamnei Crâs. Pentru că și domnul Barnier trebuie să pregătească o directivă privind drepturile de autor care poate să fie formulată în așa fel încât să corespundă doleanțelor noastre și ale noastre. Fără a prelungi vorba, Uh, dragă Helga, nu știu, ai așteptat un răspuns sau ai vrut să soliciți doar un răspuns prin intervenția ta? Oricum, știm că nu putem primi astăzi răspunsurile, dar urăm experților noștri mult succes pe mai departe în următoarele săptămâni, în speranța ca la începutul anului viitor să contăm pe eficiența acestora. Le mulțumesc experților noștri că au preluat această sarcină și sunt convinsă că la final veți uh, atinge un rezultat oarecum satisfăcător pentru că nu putem mulțumi pe toată lumea. Așa se face politica. Mulțumesc încă o dată tuturor! Puteți să rămâneți alături de noi dacă doriți, dar dacă aveți alte obligații, desigur puteți părăsi încăperea oricând doriți. Ajungem la următorul punct de pe ordinea de zi. O salutăm pe doamna vicepreședinte a Comisiei, doamna Nelly Crăs. Deja am discutat cu domnia sa de mai multe ori în acest an. Aș dori să-i dau imediat cuvântul. Dumnezeu știe la ce suntem noi cel mai sensibili și cred că acum, într-un sfert de oră, va reuși să ne explice ce uh, are în plan pentru agenda digitală și în ceea ce privește politicile din acest domeniu. Doamnă comisar, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Stimați uh, Membrii ai Comisiei pentru Cultură, dați-mi voie să mulțumesc în primul rând Comisiei și tuturor uh, deputaților, membrii acestei comisii pentru interesul pe care îl manifestați pentru activitățile aferente agendei digitale. Nu este o noutate pentru dumneavoastră faptul că sunt uh, foarte interesată și acord cea mai mare atenție inițiativelor dumneavoastră, inițiative care țin de portofoliul meu inclusiv uh, raportul cu privire la sistemul de broadcasting dual din uh, era digitală și, bineînțeles, că uh, aștept și avizul cu privire la politica cu privire la undele radio. În iunie am prezentat agenda digitală pentru Europa și am vorbit despre adaptările necesare pentru a aplica strategia 2020. Aș vrea să vă vorbesc astăzi despre primele măsuri de aplicare ale agendei digitale propuse anul acesta. Voi vorbi despre comunicarea în bandă largă și despre uh, programul programul cu privire la spectrul de frecvențe. Suntem cu toții de acord că accesul la internetul uh, rapid va juca un rol important în uh, redresarea economică, va duce la susținerea inovației în economie și la reducerea decalajelor în ceea ce privește accesul la internet. Însă, nu vorbim aici doar despre economie și despre reducerea acestor decalaje în ceea ce privește accesul la internet. Vorbim despre 500 de milioane de persoane și despre felul în care pot fi implicate aceste persoane. Comunicarea în bandă largă face parte dintr-un uh, pachet adoptat de către Comisie care include recomandarea și uh, comunicarea. Comunicarea recunoaște faptul că e nevoie de investiții substanțiale pentru a, di, pentru a, a distribui infrastructuri în întreaga Europa și avem nevoie de rezultate în acest domeniu. Pentru că totul începe cu această comunicare. Dacă această comunicare eșuează, uh, vom uh, avea probleme. Toți uh, factorii implicați, statele membre, sectorul privat, autoritățile regionale și locale, trebuie să coopereze pentru a atinge țintele pe care ni l-am uh, propus prin agenda digitală. Propunem patru acțiuni. 1. Statele membre ar trebui să elaboreze planuri naționale cu privire la accesul la internetul în bandă largă. În al doilea rând, costurile investițiilor în infrastructura în bandă largă ar trebui să fie reduse. Statele membre trebuie să reușească să coordoneze planificarea la nivel de oraș, și planificarea la alte niveluri. A treia acțiune, folosirea fondurilor structurale și a fondurilor pentru dezvoltarea rurale. A trebuit să vorbim mai mult despre aceste oportunități. A fost uh, foarte bine că ați organizat acel eveniment cu toți factorii interesați, pentru că Nu putem spune că vom da ceva mură în gură statelor membre. Statele membre și organizațiile locale, regionale, organizațiile de la diferite niveluri, trebuie să își dezvolte planurile de afaceri în acest, în acest domeniu și sigur că noi vom veni în sprijinul lor, însă încă o dată este mai ales răspunderea lor, pentru că ele trebuie să elaboreze aceste planuri. Pentru că a venit vorba despre accesul la internet în bandă largă, vorbim despre infrastructuri și despre investiții și e nevoie de planuri de afaceri pentru acest tip de investiții. Trebuie să se folosească Banca Europeană de Investiții avem contacte cu Banca Europeană de Investiții și sunt la curent cu faptul că discutați și despre alte instrumente financiare care ar putea să intervină. Deci să nu ne dăm niciodată bătuți și, după cum am mai spus și altă dată în acest Parlament, uneori trebuie să folosim ocaziile mici, pentru că ocaziile mici și planurile mici sunt cele mai uh, interesante. Am vorbit deja despre un uh, sat unde nu exista acces la internetul în bandă largă. În acest sat s-au investit 40.000 de euro pentru a se dezvolta o companie. Și ceea ce e mai interesant este că conectarea la, conexiunea la internet este de trei ori mai rapidă decât în centrul Londrei. Este un exemplu care arată, din punctul meu de vedere, că nu trebuie să aștepți prea mult. Se poate acționa foarte repede. De ce ar trebui să uh, existe acest acces în bandă largă? Ei bine, voi reveni asupra acestei chestiuni. Propunerea Comisiei cu privire la programul uh, uh, cu privire la politica spectrului radio reprezintă un cadru pentru planificarea strategică și pentru armonizarea spectrului pentru a consolida piața unică a comunicațiilor electronice și pentru a susține alte domenii politice, cum ar fi mediul înconjurător și transportul. Spectrul radio este o resursă publică limitată, știm foarte bine acest lucru și trebuie să avem în vedere toate utilizările existente și potențiale într-un mod obiectiv și non-discriminatoriu pentru a maximaliza impactul economic, dar și social și cultural al serviciilor care folosesc spectrul. Este important, uh, deci, să nu rămânem niciodată la situația existentă, ci și să dezvoltăm uh, pe mai departe aceste politici. Nu ar trebui să creăm o diviziune artificială între utilizarea spectrului pentru distribuirea conținutului, cum ar fi pentru accesul în bandă largă și banda largă wireless. Din punctul meu de vedere, există sinergii potențiale importante între cele două. Există dovezi care arată că putem să dezvoltăm televiziunea digitală și în același timp să dezvoltăm și accesul în bandă largă wireless. Accesul la internet în bandă largă are o valoare culturală și socială foarte mare și accesul fără fir are un rol important în zonele în care nu există la ora actuală un astfel de acces. Știu că există rezerve, există preocupări legate de faptul că acest echipament ar putea să interfereze cu serviciile de broadcasting, um, mai ales uh, cu cablul TV. Trebuie să ținem cont de aceste preocupări. Și tocmai de aceea Comisia a cerut organismelor tehnice relevante să se ocupe de această chestiune. Nu vă prezint acum rezultatele finale. Există persoane care lucrează în acest domeniu. S-ar putea ajunge la un acord și am discutat deja cu toți factorii implicați pentru a implementa tehnicile necesare. Dacă se confirmă acest lucru, vom avea datoria să ne asigurăm că aceste noi standarde vor fi disponibile. Și serviciile Comisiei monitorizează impactul alocațiilor broadband pentru utilizatorii microfoanelor wireless și serviciilor uh, similare. Nimeni nu poate spune că nu este răspunderea noastră. În propunerea noastră am subliniat importanța culturală și economică a acestor servicii și scopul nostru nu este doar de a proteja aceste servicii, ci și să ne asigurăm că se vor dezvolta pe viitor. Sunt importante pentru a produce un conținut media bogat și pentru a alimenta uh, autostrăzile informației. Câteva statele membre deja se pot ocupa de chestiunea microfonelor uh, wireless datorită situației naționale, însă și Comisia este implicată și mă angajez să lucrăm la acest punct în fața Parlamentului. Am reușit uh, să identificăm câteva posibilități pe termen lung pentru a îmbunătăți piața unică pentru echipamente și servicii în domeniu și ne vom continua eforturile în această direcție. Pentru a conchide în privința spectrului, trebuie să recunosc că Chiar dacă spectrul se bazează pe priorități, este un program foarte amplu care acoperă peste 5 ani. De aceea vom reuși să ne atingem aceste obiective doar în colaborare strânsă cu toate părțile interesate, începând cu dumneavoastră și încep cu dumneavoastră nu pentru că sunt politicoasă, ci și pentru că știu cine deține puterea și, de asemenea, colaborare cu statele membre, cu industria și, bineînțeles, foarte important, cu reprezentanții comunităților utilizatorilor. Toate aceste părți uh, interesate sunt părțile cu care trebuie să colaborăm și sper că ne veți sprijini pentru a pune în aplicare acest program ambițios și important. Aș vrea acum să abordez problema programului de lucru pentru 2011. Care sunt principalele acțiuni pe care le vom întreprinde anul viitor? În ceea ce privește neutralitatea <clears throat> internetului. A fost organizată o consultare publică ce s-a încheiat pe 30 septembrie și toate răspunsurile care au fost trimise au fost publicate online împreună cu prima evaluare făcută de către comisie. Săptămâna trecută am avut, a avut loc un summit comun în uh, Parlament pentru a asculta care sunt părerile tuturor factorilor implicați și pentru a uh, face în așa fel încât dezbaterile să avanseze. Și doresc să vă spun că am fost foarte încântată de conținutul acestor discuții. Și, bineînțeles, voi transmite mai departe uh, informațiile primite către Comisie și către Consiliu cât mai repede posibil. Apoi, în ceea ce privește reglementarea din pachetul Telecom, va trebui să evaluăm pe deplin impactul și consecințele reglementării referitoare la roaming și vom raporta pe această temă ulterior. De asemenea, va trebui să discutăm ce anume vom face în ceea ce privește prevederile legate de serviciile cu caracter universal și uh, comunicările electronice, asta în cadrul pachetului Telecom. Iată, deci, un subiect care este foarte important ne putem aștepta ca până la sfârșitul anului viitor să prezentăm o propunere legislativă pentru a aduce la zi directiva Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește utilizarea uh, informațiilor din sectorul public, așa cum s-a anunțat în uh, scrisoarea președintelui Barroso adresată președintelui Buzek pe 7 septembrie. Pentru că există implicații foarte, nu complicații, ci implicații foarte importante în acest domeniu. De asemenea, vom discuta și Uh, accesibilitatea la rețeaua internet. Um, când vorbim despre fiecare uh, european, mă refer la toată lumea, la fiecare dintre noi, chiar și persoanele cu uh, handicap. Pentru că accesul la internet pentru aceste persoane va avea implicații profunde în ceea ce privește incluziunea socială și astfel ne vom asigura că toată lumea poate participa la această revoluție internet și Comisia va vedea care vor fi posibilitățile pentru a avea un grad de acces standard obligatoriu la uh, site-urile publice și va vedea care vor fi măsurile necesare pentru celelalte uh, echipamente. E vorba de un uh, plan de acțiune pentru persoanele cu handicap care a fost adoptat uh, recent de către Comisie. De asemenea, vom vedea cum anume directiva pentru serviciile audiovizuale și mass media vor fi, uh, va fi implementată și cu siguranță că voi avea ocazia să trec din nou în revistă toate aceste subiecte anul viitor, mai în detaliu, Însă doream să vă atrag atenția asupra câtorva dintre ele și sunt nerăbdătoare să ascult care este opinia dumneavoastră pe uh, această temă, care sunt primele reacții pe aceste teme. În această dimineață am participat și la Consiliul referitor la educație, tineret și cultură și ministrii au adoptat în cadrul Consiliului concluzii în ceea ce privește moștenirea filmografică europeană, ideea fiind că trebuie să subliniem din nou cât de important este acest patrimoniu la nivel european. Și aceste concluzii recunosc în mod clar că dreptul la proprietate intelectuală și cadrul acestuia trebuie să uh, ne permită să avem o anumită siguranță juridică în așa fel încât toate instituțiile care se ocupă de moștenirea filmografică să se, să-și poată continua munca. Munca de păstrare, restaurare a filmelor și așa mai departe. De asemenea, în concluzii, sunt statele membre sunt invitate să se asigure că aceast, aceste instituții care se ocupă de moștenirea filmografică uh, se bucură de aceleași drepturi, de drepturi adecvate în uh, ceea ce privește utilizarea necomercială a filmelor care sunt susținute financiar la uh, nivel național și regional. Bineînțeles, am avut un schimb de vedere pe marginea agendei digitale, uh, am ținut seama, s-au discutat prioritățile statelor membre și posibilitățile de a îmbunătăți coordonarea orizontală între toate instituțiile uh, implicate, atât la nivel național cât și la nivel european. Și apoi am avut un, uh, o masă de lucru, un prânz de lucru, împreună cu miniștrii. Și pot să vă spun că sunt absolut fascinată de faptul că există trei, câteva persoane atât de uh, implicate și active care sunt gata să se implice, să ne răspundă la întrebările pe care le-am pus și știm că trei a fost cifra cea mai bună, uh, însă oricum, nu e vorba de uh, factorii implicați, uh, ci e vorba de experți, experți care au o privire, aș spune eu, nouă, o abordare creativă pe marginea acestor subiecte. Și deci ei au fost foarte entuziaști și foarte activi, au utilizat toate posibilitățile la dispoziție în domeniul comunicării cu miniștrii pe, cu ocazia acestui prânz de lucru. Uh, ce pot să vă spun este că după această întâlnire eu nu știu mai multe decât știți dumneavoastră cu excepția cazului că, faptului că nu au finalizat încă toate lucrările, toate concluziile. Însă că se depun eforturi în acest sens tocmai pentru a pregăti raportul final din partea Comitetului Înțelepțului, care ar putea să fie și sper că va fi un bun punct de plecare pentru a determina care sunt măsurile necesare pe viitor referitor la digitalizare, referitor la europeană. Și eu sunt de părere că ei ar trebui să aibă timp suficient la dispoziție pentru a-și aprofunda munca și uh, pentru a ne, ne uh, da un, uh, un răspuns complet. Și la întâlnirea aceasta informală a ministrilor, ce pot să vă spun este că um, s-a constatat că exista un grad mare de entuziasm pe marginea acestui subiect, având în vedere că uh, cam toată lumea împărtășea aceleași îngrijorări. Putem spune, da, la adică nu e o surpriză, dar e totuși important. Și știm că dacă vorbim despre Consiliu, uh, eu am oarecare experiență în domeniu și pot să vă spun că nu e întotdeauna Uh, prin definiție o astfel de atitudine de miză. Uh, deci putem spera că vom merge mai departe și vom înregistra progrese. Mulțumesc, mulțumim Nelly. Iată o gamă largă de subiecte. S-au anunțat câteva persoane pentru luarea la cuvânt. Doamna Camerevert, care este raportor pentru politica privind programul de frecvențe radio. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, doamnă Crăs, pentru viziunea de ansamblu pe care ne-ați oferit-o. Ca raportor pentru avizul Comisiei CULT, o să mă refer la programul privind spectrul de frecvență radio. Cred că se știe că dezvoltarea infrastructurii în bandă largă este importantă nu doar pentru dezvoltarea Uniunii Europene, ci și în ceea ce privește participarea culturală și socială. Și cred că cu siguranță nu trebuie să dezbatem acum acest subiect pentru că suntem de acord că aceste lucruri sunt importante. Mă bucură faptul că vreți să evitați uh, lacuna Uh, crearea lacunei între televiziune și uh, spectru de frecvență radio. Însă dacă analizezi programul pentru uh, frecvență radio, uh, mărturisesc că mă îngrijorează în special faptul că domeniul televiziunii este cel care riscă să piardă. Dacă discutăm despre crearea unor spații dincolo de frecvența de 800 de MHz, atunci mă îngrijorează faptul că radiofrecvența clasică va fi dată la o parte din spectru. Și știm foarte bine că atât cei care activează în domeniul public și privat al acestui sector reprezintă cei care redau pluralismul media și aceștia pe termen lung au nevoie de asemenea frecvențe. În Germania, cei din acest domeniu au investit foarte mulți bani în DVBT și acești uh, bani uh, sunt acum sume care nu vor mai fi recuperate pentru că, iată, nu se vor traduce prin nimic în cele din urmă. Știm că există state membre unde televiziunea prin cablu și prin satelit uh, nu este atât de diseminată, ci în continuare infrastructura terestră este cea importantă. Vedem că pachetul Infocom este emis în uh, sensul liberei expresii, în sensul uh, diversității media. Și pentru a menține aceste principii, trebuie să ne adresăm următoarea întrebare. Nu ar trebui cumva să creăm, dacă nu un spațiu de protecție, cel puțin pe termen lung, să avem o diseminare terestră a spectrului radio. Și asta nu doar luând în calcul utilitatea științifică, ci și alte aspecte. În special în ceea ce privește spectrul de frecvență radio, avem nevoie de câteva clarificări pentru a garanta faptul că pe viitor radiofrecvența va fi în continuare ă, distribuită la nivel terestru în Europa, fără a se ajunge la mari lacune. Ați spus că statele membre trebuie să păstreze anumite prerogative și sunt de acord cu asta, în special pentru că există mai multe diferențe la nivelul statelor membre, fapt care se traduce printr-o nevoie de independență într-un spațiu coordonat. Dar și aici am impresia că programul de frecvență radio ar trebui să confere totuși Comisiei mai multe competențe pentru ca împreună cu statele membre să se implice în coordonarea și uh, uh, structurarea politicii radio. În ceea ce privește interfețele de frecvență, cred că și aici avem un subiect important. Trebuie să fim precauți pentru, ca, pentru a nu se ajunge la dereglări. Trebuie să vedem uh, cum anume dăm curs principiului vinovatului. În ceea ce privește microfoanele fără fir, acestea sunt de importanță majoră pentru orice teatru și cred că avem nevoie ca în proiectul de directivă să introducem o clarificare în acest sens. Asta pentru ca investițiile să fie securizate din punct de vedere financiar. Cred că, în special, în ceea ce privește diversitatea culturală, eu cred că acest aspect trebuie relevat cu mai multă pregnanță în programul pentru spectrul de frecvență radio. De aceea, cred că trebuie să intervenim pentru a clarifica. Mulțumesc că ați vorbit din inimă. Eh, I-am spus și doamnei Crăs că veți face asta. Ideea este că suntem uniți în lupta pentru diversitate culturală. Problema este că producătorii de microfoane din ziua de azi, eh, în ideea emiterii unei uh, decizii din partea Comisiei, au stopat liniile de producție pentru că așteaptă o decizie finală și cred că nu este bine că se întâmplă asta. Trebuie să fim precauți așadar, pentru că, iată, provocăm multe daune. Ideea este că suntem aliați și cu siguranță vor uh, apărea rezultate. Doamna Verheyen, iată, germanii sunt astăzi uh, în linia întâi. Vorbitoarea, mulțumesc, doamnă comisar, pentru faptul că ați venit la Comisia pentru Cultură și că ne stați la dispoziție pentru răspunsul la întrebări. Mă bucură faptul că veți prelua ideile noastre și le veți transpune în dezbaterea de la Comisie. Cred că este foarte important faptul că agenda digitală nu este tratată doar sub aspecte economice și tehnice, ci mai ales sub aspectul importanței și însemnătății culturale. Petra Camere, Camere, Evert a vorbit din suflet și sunt în asentimentul ei. Este un, o problemă foarte importantă pentru noi toți și în același spirit vine și întrebarea mea. Dezvoltarea spectrului este important pentru preluarea datelor, pentru sectorul telecomunicațiilor, pentru mobilitate, dar mereu se argumentează că, în special în zonele rurale, trebuie să asigurăm internet în bandă largă. Întrebarea care se pune mereu este următoarea. Asigurarea serviciilor în bandă largă poate fi făcută doar prin spectrul rețelelor mobile? Uh, poate fi făcut acest lucru în spațiul rural pe termen lung și să fie suficient? Pentru că deja avem probleme în ceea ce privește cantitatea datelor transportate online și posibilitățile ce ni le oferă acum acest spectru uh, Uh, iată, sunt niște posibilități marcate totuși de erori. Ceea ce înseamnă că s-ar ajunge la dezavantajarea zonelor rurale care ar avea uh, un acces la servicii limitat. Știu că Comisia dezvoltă programe pentru zonele rurale pentru a asigura internet în bandă largă pe termen mediu și lung. Dar aș avea o întrebare concretă. Cum se poartă dezbaterea în ceea ce privește politica structurală post-2013 și care este cadrul financiar ce ne stă la dispoziție sau care este cadrul financiar care va lipsi care sunt costurile estimate pentru dezvoltarea infrastructurii în ceea ce privește internetul în bandă largă pe cale mobilă și ce sprijin credeți că va fi necesar din partea Uniunii Europene pentru a asigura cetățenilor din mediul rural aceste servicii? Cum garantați participarea adevărată la patrimoniul cultural, la uh, programele educaționale, la uh, programele economice? Care sunt, care sunt costurile estimate în acest sens? Și care este victorul fondurilor structurale în această privință? Ați spus că există deja o cooperare cu autoritățile naționale și regionale în ceea ce privește prelucrarea și implementarea anumitor programe. Aveți uh, idei concrete în ceea ce privește transpunerea pe cale financiară acestor programe? Să nu uităm, cultura este foarte importantă, însă trebuie să vedem cum anume este tradusă fezabilitatea finanțării. O altă întrebare importantă pentru mine este cea a neutralității rețelelor. Ați menționat acest subiect în trecere, dar m-ar interesa niște adăugiri. Cum uh, crede Comisia că va garanta pe viitor accesul lipsit de discriminare la internet? Asta la nivel european. Pentru comisia noastră este foarte important ca spațiul internetului să fie unul lipsit de discriminare, un spațiu al accesului omogen. În opinia mea, mereu Furnizorii mici de conținuturi sunt cei care redau diversitatea culturală europeană, sunt cei care garantează diversitatea culturală, culturală și în, mai ales în sectorul educațional ei vin cu oferte foarte interesante. În opinia mea, aceștia nu ar trebui dați la o parte în, pentru a face loc uh, marilor actori de pe piață care, iată, au un mai bun acces la internet și care îi fac care fac pe cei mici să fie discriminați. Ar trebui așadar să reflectăm la alternative pentru a finanța dezvoltarea rețelelor, astfel încât, la final, conținuturile să nu poată fi totuși preluate cu una, cu două. Cred că pe termen lung dacă am merge pe acest drum, nu s-ar uh, realiza o mai bună diversitate culturală, ci ar fi întărite oligopolurile care deja sunt conturate în spațiul online. Președinta, vai săracii interpreți, sper că au făcut față rapidității acestui discurs. Alt german are cuvântul doamna Trüppel. Mulțumesc, Trüppel. Mulțumesc, doamna președinte. Uh, am decis să vorbesc totuși în engleză. Um, uh, I... Subliniez uh, și eu ceea ce au spus uh, celelalte trei deputate din Comisia pentru Cultură. Când ați vorbit în fața Comisiei despre politica telecomunicațiilor, ne-ați spus că trebuie să să ajungă la un echilibru între interesul economic, social și cultural. V-am ascultat vorbind acum despre programele legate de frecvențele radio. Ați uitat fără îndoială ce a făcut deja Parlamentul în privința pachetului telecomunicațiilor. Ați uitat că am reușit să introducem anumite amendamente în acest uh, program, în acest pachet, și aș vrea să luați în serios aceste amendamente, pentru că nu ar fi bine să pornim de fiecare dată totul de la zero. Noi am avut o abordare responsabilă și cred că am uh, avea o cooperare foarte bună dacă ați prelua ceea ce a făcut Parlamentul până acum. Atunci când uh, ați vorbit cu noi prima dată, ați spus că vă doriți să realizați acest echilibru. Sigur că ne interesează pe toți succesul economic, însă atunci când vorbim despre broadcasting, vorbim despre dimensiunea socială și culturală, nu doar despre concurența economică. Nu repet ceea ce s-a spus aici, împărtășesc uh, punctele de vedere exprimate. Poate că ne-ați putea spune cum veți rezolva problemele legate de internet. Nu e niciun secret că în Comisia Europeană și mai ales între dumneavoastră și Michel Barnier există conflicte cu privire la dezvoltarea unei piețe digitale unice pe de o parte și pe de altă parte aspectele economice și protecția copyright-ului și remunerarea producătorilor de conținut creativ. Poate că ne puteți spune care sunt scenariile care sunt discutate la ora actuală în cadrul Comisiei Europene în această privință. Domnul Boris are cuvântul. Chciałbym podtrzymać ten dobry kierunek pani komisarz, jeżeli chodzi o... Mulțumesc, doamna președinte. Cu siguranță, doamna comisar merge în direcția cea bună în ceea ce privește accesul la internetul pe bandă largă. Anul viitor vom discuta despre viitorul politicii de coeziune. Și uh, datorită fondurilor structurale, în momentul în care eram om uh, politic la nivel regional, am reușit să introduc accesul la internetul pe bandă largă, dar după cum știți am avut probleme în ultima vreme cu ultimii ultima sută de metri. De multe ori, ultima sută de metri e greu de realizat din cauza unor neajunsuri. Și, așa cum spunea și doamna Trupel, aș dori să o întreb pe doamna comisar, care este, după părerea dumneavoastră, Uh, leadershipul care este modelul pe care ar trebui să-l avem uh, pentru copyright. În momentul în care discutăm despre accesul larg la conținut muzical și alte tipuri de conținuturi pe internet, trebuie să vedem care este modelul de afacere pe care îl vom putea utiliza pe viitor tocmai pentru a păstra, pentru a salva copyright-ul. În momentul de față nimeni nu știe nimic pe această temă. Și în final, uh, digitalizarea filmelor, Uh, nu știu dacă ea este inclusă în documentul referitor la agenda digitală în mod specific, însă după părerea mea, Europa se află undeva cu mult în urma Statelor Unite ale Americii. Și ar fi totuși posibil pentru cetățeni peste tot în Europa să aibă acces la filmografia europeană, indiferent de țara în care trăiesc. Care ar fi cea mai bună tehnologie de transmitere digitală care ar putea fi utilizată în locul tehnologiilor învechite analogice. O altă întrebare ar fi în ceea ce privește digitalizarea filmelor și traducerea subtitrării E bine, acesta ar putea face parte dintr-o bu linie bugetară specifică, eventual din partea Băncii Europene de Investiții. Doamna președinte. În programul media uh, se fac mai multe la acest capitol, deci ține de portofoliul altui comisar, dar este bine dacă comisarii cooperează, desigur. Lothar Bischiar, acum cuvântul. Mulțumesc, doamnă comisar, pentru informații. Uh, internetul în bandă largă este viitorul culturii europene. Și dumneavoastră decideți mai mult în acest sens decât uh, Ministrile de Cultură, dacă bine am înțeles. Vreau să știu cum vă imaginați această situație, cum vă imaginați dezvoltarea competențelor uh, din domeniul comunicațiilor. Avem uh, documente care ne spun foarte clar cum arată situația, dar există totuși lacune. Noi, ca și Comisie de Cultură, ne ocupăm și de aspectul educațional și aș vrea să știu cum anume se poate ajunge la dezvoltarea competențelor de comunicație. De ce nu există uh, idei în acest sens? Vedem foarte clar ce se întâmplă și suntem conștienți de faptul că nu doar tehnica este importantă și nu doar tehnica duce cu sine lucruri noi, ci și oamenii care utilizează acea tehnică, oamenii care o tratează din punct de vedere critic. Ce părere aveți? Este relevant pentru noastră acest aspect sau ar trebui tratat mai degrabă la nivel național când discutăm despre dezvoltarea de competențe comunicative? Doamna Benarab Batu. Foarte pe scurt, doamnă președinte. Ca și colegii mei, aș dori să mă refer la importanța subiectului. Nu e vorba doar de cablu sau de grosimea acestuia, ci trebuie să vedem modul în care artiștii pot contribui la agenda digitală. Aș dori să mă refer de asemenea și la perioada de tranziție. Ar trebui să fim atenți la această tranziție care trebuie să fie realizată cât mai repede. Oare nu e, ne pripim oarecum? Oare nu e o agendă mult prea uh, limitată în timp? Și apoi ultimul lucru la care doream să mă refer. Legătura care există cu bibliotecile publice, cu mediatecile publice. Uh, legătura aceasta cu educația, cu învățământul, așa cum spunea și colegul uh, meu. Mulțumesc. Închidem acum dezbaterea și dăm cuvântul doamnei comisar. Are posibilitatea de a răspunde. Vă rog. Um, Doamna Trupel m-a provocat Dacă vă imaginați că nu iau în serios Parlamentul European, chiar și pentru o clipă, trebuie să vă răspund că nu sunt de acord. Am fost și eu deputat în Parlamentul European într-o altă viață. Sunt obișnuită să lucrez cu Parlamentul European și vă iau foarte în serios. Asta nu înseamnă că suntem întotdeauna de aceeași părere. Însă asta nu are nimic de a face cu seriozitatea cu care vă abordez. Dați-mi voi acum să reacționez la câteva dintre punctele foarte importante care au fost ridicate aici. Și sunt recunoscătoare că avem ocazia să discutăm despre ele. În ceea ce privește spectrul radio, Într-adevăr, este o provocare unică. Avem această ocazie și de aceea eu aș spune, haideți să accelerăm lucrurile. Avem nevoie de posibilitățile oferite de frecvențele radio pentru a finaliza pachetul uh, cu privire la accesul în bandă largă, pentru a face să progreseze agenda digitală. Avem nevoie din motive culturale, din motive economice, din motive de educație. Puteți să vă gândiți la foarte multe motive. În orice caz, ocazia aceasta trebuie fructificată. Sigur că este foarte important să aflăm dacă Există suficient spectru pentru tot ceea ce ne planificăm. Suntem ambițioși, ambițioși, ne dorim foarte multe și vorbim despre un program ambițios. În ceea ce privește spectrul pentru broadcasting și pentru accesul în banda largă, Comisia este convinsă deocamdată, nu știu dacă va fi mereu convinsă, cel puțin în această generație, Comisia este convinsă că merită să ne ocupăm de această chestiune. Sigur că monitorizăm această situație. Monitorizăm situația pentru ca spectrul să fie folosit în mod eficient. Și cred că spectrul trebuie folosit eficient în beneficiul cetățenilor europeni și beneficiul mediului de afaceri. Și în ceea ce privește oportunitățile, există oportunități pentru conținutul cultural. Ne ocupăm de interferențe cu, împreună cu toate părțile interesate. ne-am pus întrebarea dacă Direcția Generală ar putea să explice în detaliu aceste chestiuni. Cineva ar putea veni să vă explice în detaliu această chestiune. Experții, în orice caz, ne spun că trebuie să fim atenți la acest subiect. statele membre trebuie să aibă în vedere consecințele financiare conform reglementărilor europene. În orice caz, problema ar trebui rezolvată într-un fel sau altul. În cadrul Consiliului s-a vorbit despre chestiunea cinematografiei. Andrula a explicat Consiliului că Cinematografia mică trebuie, beneficiază de finanțare în uh, valoare de 75.000 de euro. 75 de milioane de euro. Aceasta, această finanțare ar putea contribui la găsirea de soluții. Există foarte multe persoane care se ocupă de această chestiune și este important să ne asigurăm că nu există victime. În ceea ce privește accesul la internet în bandă largă, wireless în zonele rurale, de multe ori este cea mai bună soluție. Probabil că sunteți de acord cu mine că rețelele fixe nu sunt viabile din punct de vedere economic. și nu doar un instrument este disponibil, ci o serie întreagă de instrumente. Satelit, uh, rețele mobile și așa mai departe. Trebuie să ne asigurăm, în orice caz, că cetățenii din aceste zone nu sunt uh, lăsate, lăsați pe tușă. Persoanele din regiunile rurale, persoane cu handicap, trebuie să beneficieze de asemenea de accesul la internet. Trebuie să folosim deci cele mai bune tehnologii disponibile pentru fiecare situație și să fim conștienți că acestea sunt zonele în care se pot folosi ajutoare de stat și fondurile structurale. Ajutoare de stat pot fi folosite pentru a se asigura accesul la internet în bandă largă. neutralitatea internetului. Mă repet acum. S-a discutat deja despre neutralitate și despre deschidere. În primul rând trebuie să cădem de acord în privința definiției, pentru că altfel e ca și cum ne-am aflat pe două planete diferite. În Statele Unite definiția este complet diferită. și în Statele Unite concurența este mai mare. În Europa există o rețea liberă. Aș vrea să existe o alegere pentru consumatori. Aceasta este miza și pentru aceasta mă lupt. Soluții competitive, transparente, care sunt uh, absolut necesare pentru ca consumatorii să aibă o alegere. Și fie promovăm această alegere pentru consumatori și atunci avem o rețea deschisă și asta nu vine pe gratis. Există o factură care trebuie plătită Propunerea cu privire la spectru ține cont de pachetul telecomunicațiilor. Îmi dau seama că este ceva important pentru dumneavoastră, dar și pentru noi trebuie abordate împreună cele două subiecte. La urma urmelor, Comisia a preluat aceste amendamente pentru că țin de domeniul nostru de acțiune. Și am uh, utilizat o formulare foarte clară. Broadcastingul reprezintă multe oportunități, precum și internetul și uh, recunoaște faptul că e nevoie de politici în domeniu și dacă aveți îndoieli, vă rog să ne spuneți în ce privință. Atunci când mă uit la dumneavoastră, nu am impresia că sunteți perfect de acord cu mine, însă dacă aveți îndoieli, spuneți-mi în ce privință și uh, vă pot răspunde după ce aflu care sunt mizele. În ceea ce privește copyright-ul, M-ați întrebat care este scenariul pe care îl privilegiez eu. În scenariul pe care îl prefer, artiștii, utilizatorii și consumatorii sunt cu toții avuți în vedere. Artiștii, creatorii merită o remunerație și o remunerație decentă ar trebui să beneficieze de această remunerație. Fie că vorbim despre muzică, despre audiovizual, despre activități de downloadare. Pe piața unică digitală, după cum am spus și în trecut, putem să fim mândri de altfel că funcționează această piață. Conținutul digital nu are granițe. Downloadarea pe această piață este ilegală. și din momentul în care o activitate este legală, trebuie să acționăm în calitate de politicieni. E vorba aici despre piraterie, însă pirateria este doar un element. Pentru că trebuie să ne concentrăm asupra întregului sistem. Și dacă mă întrebați care este scenariul cel mai potrivit, ei bine, trebuie să acționăm pe mai multe planuri. Autorii trebuie să fie remunerați. Pentru că doar astfel sunt încurajați să creeze. Altfel îi pierdem. Ori ei au o misiune esențială și ne bucurăm de rezultatele muncilor. Michel Barnier este principalul responsabil de acest dosar. Însă agenda digitală este ceea ce trebuie să facem în întreaga comisie. Și toate statele membre s-au angajat să atingă acest obiectiv. Deci nu poate să spună niciun guvern că și-a schimbat uh, opinia. Miza este mare și trebuie să aplicăm aceste programe cât mai rapid, cu putință. Și pentru că veni vorba despre downloadare, o persoană care este foarte implicată în întregul dosar și care nu face parte din serviciul civil, îmi explica faptul că pierdem o generație. Există o generație care e obișnuită cu un anumit tip de activitate și uh, trebuie să poată să continue Este foarte important să dezvoltăm competențele în domeniul internetului. Dacă studenții, generația tânără, au competențe, dar profesorii nu, pierdem o oportunitate. Trebuie, deci, să încurajăm guvernele să-și exercite responsabilitățile. Și pentru asta Consiliul trebuie să discute cu cei care sunt implicați în aplicarea diferitelor părți ale agendei digitale. Și apropo de asta, am vizitat o școală dintr-o zonă săracă, era o școală săracă, care avea însă echipament și profesori excelenți, profesori care puneau suflet în ceea ce făceau și mi-au arătat că părinții și bunicii vizitau și ei școala pentru că voiau să ia lecții. Elevii puteau să îi învețe cum să folosească internetul și e minunat. Practic, elevii aveau așa de multe cunoștințe încât puteau începe chiar și o activitate comercială, de exemplu, pe internet. Astfel de exemple mă fac să uh, fiu atât de pasionată de acest uh, dosar. Vă mulțumesc! Intervenție fără microfon a președintei. Has, uh, which the people has to take care of what we said here. And the body speech of Discursul doamnei Camerevert, spune președinta, discursul doamnei Verheyen, au fost discursuri importante și nu s-au exprimat în sensul faptului că nu vrem să credem, dar trebuie să fim precauți. Mulțumim, mulțumim, doamnă comisar. Ne vedem cel târziu la anul. Mă adresez domnului director general Madla, O să-l rog uh, pe acesta să vină în ianuarie, eventual, să ne descrie metode tehnice pentru a soluționa problemele ce țin de diversitatea culturală. Mulțumim, Nelly! Mulțumim! Da, domnul director general este și el un uh, vânzător foarte bun, are spirit antreprenorial, să sperăm că împreună veți reuși să cooperați. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre Anul European al Îmbătrânirii Active. Hanu îmbătrânim împreună, te rog, ai cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Da, este adevărat. Îmbătrânim cu toții. Poate că uh, am devenit uh, raportor pentru că s-a văzut pe chipul meu că tot îmbătrânesc. Sâmbătă o să fie ziua mea, o să prins 47 de ani și mulți spun că este o vârstă destul de înaintată pentru un bărbat. Voi încerca însă să trec și de acest prag. Doamnă președinte, discutăm despre îmbătrânire activă, discutăm despre solidaritatea între generații. O temă importantă, o temă europeană pentru anul 2012. Voi încerca să mă refer la ceea ce face domnul Castler, care este o persoană tânără și care încearcă acum să învețe. Cred că, spre deosebire de mine, acesta încă nu are niciun fir încărunțit. Am avut un prim schimb de opinii cu domnia sa și am identificat o problemă. Nu avem buget. Sigur, acest proiect nu implică sume enorme. Dacă se organizează anul îmbătrânire active, atunci ar trebui, desigur, să existe câteva evenimente organizate în acest sens, pentru că altfel aceste teme vor fi lipsite de sens. Deci trebuie să existe ceva buget în acest sens. Domnul Kastler va solicita acest lucru iar eu sunt dispus să îl sprijin. Ar trebui să existe câteva evenimente vizibile care să abordeze acest subiect, pentru că, la urma urmei, subiectul este de actualitate în Europa. Analizând discuțiile cele mai recente în ceea ce privește creșterea vârstei de pensionare în anumite țări, atunci ne dăm seama de faptul că anumite informații, anumite cunoștințe dispar odată cu trecerea generațiilor și trebuie să reflectăm la acest fapt. Multe persoane intră la pensie și dispare know-how. Ar trebui să vedem ce se întâmplă cu calificarea acestora. Aceasta ar trebui transmisă mai departe la tinerele generații. Nu trebuie să renunțăm atât de ușor la aceste valori pe care le poartă cu sine oamenii. Un alt aspect important este acela legat de îmbătrânirea cu demnitate. Trăim însă într-o societate comercială și nu este ușor să se întâmple asta. Mereu auzim că doar piața activă este importantă și doar cel care este activ în piața internă este important. Ceilalți nu au aceeași importanță și în cel mai rău caz se ajunge chiar să se spună că se investește numai în grădinițe fără a se ține cont de situația zilelor de bătrâni, care poate nu mai sunt la fel de productive pentru societate. Ideea este însă că fiecare persoană este la fel de importantă, fiecare persoană trebuie să fie tratată cu demnitate. Tocmai de aceea noi dorim ca îmbătrânirea să fie un proces prețios. Am dorit ca bunăstarea ca binele fizic și spiritual să fie menținut cât mai mult cu putință. Acest lucru ar trebui să se întâmple în special acum și ar trebui subliniat în special în uh, educație, pentru că educația și învățarea pe tot parcursul vieții reprezintă sintagma cheie aici. S-a organizat un seminar pe acest subiect chiar. Astăzi să discutați despre tema sportului și despre importanța, însemnătatea sportului pentru bunăstarea fizică și emoțională. Îmbătrânirea nu ar trebui să se traducă printr-un handicap la nivelul procesului de învățare, pentru că și persoanele vârstnice pot uh, învăța. Activitățile voluntare sunt importante pentru însoțirea îmbătrânirii și persoanele uh, vârstnice pot să devină, pot să apeleze la voluntariat în uh, materie de educație. Ideea este că avem nevoie de activități voluntare în absolut toate domeniile. Cred că putem să oferim impulsuri astfel încât oamenii să rămână activi și să devină voluntari astfel încât să transmită know-how-ul mai departe. Nu știu cum se întâmplă în alte societăți, dar în Finlanda, pe când eram eu copil, deci cu mai mult timp în urmă, la sfârșit de săptămână mergeam să fac sport, pe terenul de sport, și părinții erau cei care ne cronometrau, ne ghidau și așa mai departe. Astăzi însă situația s-a schimbat. Cei din asociațiile sportive, din asociațiile de tineret, cei care sunt activi voluntar, aceștia analizează problemele mai degrabă din punct de vedere financiar, testează fezabilitatea activităților și așa mai departe. Să nu uităm însă că banii nu înseamnă totul. Ideea este că activitățile voluntare sunt foarte importante pentru transmiterea de informații veritabile către tinerele generații. Astăzi, tehnologia avansează constant și se, dez- se creează noi tehnologii care ar trebui puse la dispoziția vârstnicilor prin procesele de învățare pe tot parcursul vieții. Beneficiile noilor tehnologii ar trebui să parvină și uh, generației vârstnicilor, pentru că aceștia trebuie să uh, perceapă ca atare evoluția tehnologică. De aceea este bine să existe un schimb de bune practici în acest sens. Doamnă președintă, știu că nu dorim să lungim uh, discuția și reuniunea de astăzi, dar aș dori totuși să subliniez încă un lucru. Avem nevoie de finanțare pentru promovarea solidarității între generații. Tocmai de aceea avem nevoie pentru implementarea anului îmbătrânirii active să organizăm anumite evenimente. Avem nevoie de programe educaționale pentru seniori, programe importante pentru sănătatea fizică și psihică acestora. Se plasează accentul și pe uh, utilizarea noilor tehnologii, pe voluntariat în rândul seniorilor. Aceste aspecte trebuie preluate peste tot în statele membre. Stimată președintă, sunt dispus să răspund întrebărilor. Închei aici, menționând faptul că aștept sfaturile colegilor. Cu mare drag. Hano, cu toții am văzut că astăzi ai fost uh, la frizerie ca să ca să arăți mai tânăr. Nu cred că ai auzit acest mesaj pentru că n-ai avut căștile pe urechi. Doamna Shinders are cuvântul. Uh, uh, thank you, Chair. Uh, first of all, the... Mulțumesc, doamna președinte. Mai întâi, pot să vă spun că sunt, reprezent... că sunt raportor din umbră și am fost uh, preocupată de acest subiect eu însă și consider că este o prioritate pentru următorii zece ani. Faptul că populația europeană îmbătrânește a fost un subiect de discuție deja de multă vreme și vârsta medie a cetățenilor europeni crește și în același timp rata natalității scade în mod semnificativ în Uniunea Europeană. Dați-mi voie să vă prezint câteva date statistice din 2012 uh, populația activă va scădea în mod considerabil în Uniunea Europeană. Populația peste 60 de ani va crește cu 2 milioane în fiecare an și uh, astfel la cei 85 de milioane de uh, persoane în vârstă vom ajunge până la 150 de milioane de persoane în vârstă până în anul 2050, 2016. Anul uh, European pentru Populația Activă este un element important. Articolul 25 din Carta Europeană a Drepturilor uh, Omului spune că Uniunea Europeană recunoaște și respectă dreptul fiecăruia de a-și trăi viața cu demnitate și de a participa la viața culturală și socială. Articolul 3 din Tratatul de la Lisabona definește solidaritatea între generații ca fiind un scop principal al Uniunii Europene. Strategia UE 2020 subliniază importanța uh, sănătății în rând rândul populației în vârstă pentru întreaga societate. Și toți oamenii nu fac parte din populația activă. Ceea ce aș vrea eu să subliniez este rolul activ pe care îl pot avea persoanele în vârstă în mediul lor înconjurător imediat, familial, profesionist și așa mai departe. Ele pot fi voluntare, Datele ne arată că 6% din persoanele în vârstă contribuie în mod voluntar la dezvoltarea vieții sociale și 11% sunt uh, activi în, uh, oper- în, uh, asociații caritative. Acest lucru, bineînțeles, este foarte important în perspectiva îmbătrânirii populației și de aceea trebuie să vedem cum vom redefini populația activă. Definiția aceasta cuprinde uh, anumite bariere, obstacole cu care ne confruntăm în Europa. Foarte mulți oameni se confruntă cu discriminare din cauza vârstei lor. Și persoanele în vârstă de multe ori se confruntă cu probleme de acces la noile tehnologii. Trebuie să ținem seama de faptul că rata de ocupare în rândul celor între 55 și 64 de ani a trecut de la 37 la 46%. Pe de o parte, acesta era unul din scopurile strategiei la Lisabona, dar pe de altă parte, problema discriminării și accesul la anumite servicii devine și mai uh, stringentă. Deci trebuie să avem și în vedere și aspectul de gen. 22% din femei și 16% din bărbați în vârstă locuiesc, au o viață uh, sub, la limita sărăciei. Și pentru a realiza uh, scopurile noastre, așa cum spunea și oratorul precedent, e bine, avem nevoie de finanțare. Iar finanțarea poate veni din partea statelor membre, însă știm că există reduceri importante la bugetele statelor membre și uh, iată că și criza are un impact direct asupra îngrijirilor de sănătate pentru generația în vârstă. De aceea, Comisia trebuie să joace rolul unui coordonator și să-și întărească rolul prin această comunicare referitoare la strategie la diferite niveluri. Comisia, de asemenea, trebuie să instaureze diferite politici care să favorizeze bunăstarea generațiilor mai în vârstă, iar comunitățile locale, autoritățile locale trebuie să fie implicate mai îndeaproape pentru că ele știu exact care e situația persoanelor în vârstă. Și sper că anul european al bătrânirii active va contribui la toate aceste obiective. Mulțumesc! Mulțumesc! atrag și atenția asupra faptului că Comisia de Cultură nu este cea care emite raportul în ansamblul său. Nu ținem seama doar de aspectele culturale și educaționale. Așadar, trebuie să ne abținem de la propuneri. Activitatea esențială este purtată de Comisia pentru Ocupare. Pe noi ne întreabă ce anume uh, trebuie să apară în raportul, ceea ce privește, de exemplu, învățarea pe tot parcursul vieții. Boris, ai cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Trebuie să percepem ca atare faptul că și noi îmbătrânim. Analizând tendințele demografice europene, vedem foarte clar care este situația. Subliniez trei aspecte. În primul rând, este foarte important să subliniem importanța universităților pentru seniori. Cred că toți cei care uh, au văzut uh, ce înseamnă aceste universități, știu despre ce este vorba și că ar trebui să existe un schimb de bune practici. În al doilea rând, în ceea ce privește activitățile profesionale după intrarea la pensie. Mulți pot și după vârsta pensionării să muncească și ar dori chiar să muncească. Pierdem foarte mult la acest capitol dacă nu utilizăm Fondul Social European ca atare pentru cei care doresc să se angajeze cu jumătate de normă după ieșirea la pensie. În al treilea rând, discutăm despre marele angajament în ceea ce privește activitățile voluntare. Vă ofer un exemplu din Budapesta. În Budapesta avem uh, marile stațiuni termale și dacă ați fost la un spa la Budapesta, veți ști că aceste spa-uri funcționează de sute de ani. Însă 90% din uh, turiști, nou, uh, 90% uh, din uh, numărul acestora este reprezentat de persoane peste 50 de ani sau chiar mai bătrâni, de 80-90. Deci, uh, persoanele acestea pot să aibă o viață bună și la o vârstă înaintată dacă există această posibilitate. Domnul Kelly are cuvântul. I shall be brief. Voi fi concis, doamna președinte, pentru că ceilalți vorbitori au acoperit aproape toate aspectele legate de îmbătrânirea populației. Aș vrea să subliniez că este păcat că vorbim despre îmbătrânirea activă, însă nu avem și proiecte în domeniu. Pentru că ne limităm la simple aspirații, nu suntem practici. S-au menționat anumite puncte care ar merita susținute, mai ales învățarea de-a lungul întregii vieți pentru persoanele în vârstă ar fi important ca persoane în vârstă să poată folosi uh, calculatorul, de exemplu. Cred că asta le-ar permite persoanelor în vârstă să fie mult mai flexibile, inclusiv uh, atunci când fac turism. De asemenea, ar trebui să dispunem de liniile bugetare necesare. Mulțumesc. Și eu aș dori să ofer o reflexie constatată în timpul activității mele în, din Balcani. Avem nevoie de serviciu pentru seniori. Ce înseamnă asta? Oamenii care au ajuns la vârsta pensionării și sunt dispuși să pună la uh, dispoziția societății activitățile acestora, în special în țările uh, în care este nevoie de așa ceva, de exemplu Bosnia-Herzegovina, Kosovo, atunci ar trebui să ofere această posibilitate, pentru că aceste țări sunt cât se poate de recunoscătoare tuturor celor care intervin pentru a, ajuta, pentru a le ajuta. Toți cei care trăiesc în Est, în Ucraina, în Azerbaijan, um, pentru aceștia există uh, foarte multe posibilități. Câți ingineri nu ar uh, putea interveni acolo ca să îi ajute pe cei de acolo și să câștige și o sumă în plus, pentru că oricum au pensia. Serviciul seniorilor este o, un subiect despre care mereu am discutat și care nu a fost luat neapărat în considerare de comisie, dar am putea, iată, să facem trimitere cel puțin la această posibilitate. Comisia este de față, însă aș dori să atrag atenția Comisiei că aceasta este o discuție preliminară. De îndată ce vom avea documentul, o să rugăm Comisia să ia notă de acest document. Permiteți-ne acum să facem o analiză a datelor. Oricum vă mulțumim pentru prezență. La final, domnul Hanu Tacula cu noua sa frizură. Aveți cuvântul. Uh, Mulțumesc, doamna președintă. Vă mulțumesc pentru toate complimentele pe care mi le-ați adresat. Știam că voi vorbi despre îmbătrânirea populației și m-am gândit că ar fi bine să arăt cât mai bine cu putință. Însă m am dat seama că și raportarea din umbră s-a dus la coafor. E păcat că nu am reușit să impresionăm astăzi mai multe persoane cu uh, noua noastră înfățișare. Practic nu prea are rost să investești bani în uh, aspectul fizic dacă nimeni nu e prezent ca să admire rezultatele. Tota, tälle uh, raportille vielä lisää. Domnul Van Nistelrooy și un alt coleg au dorit să adauge în titlu și solidaritatea intergenerațională. E o idee bună, însă dacă adăugăm și acest element, se lungește foarte mult titlul și cred că e mai bine să avem un titlu scurt și concis, un titlu la obiect, decât un uh, titlu laborios. Doamna Pac spunea că trebuie să ne axăm pe sectorul culturii și încerc și eu să mă limitez. S-au acoperit deja chestiunea ocupării, chestiune demografice din Uniunea Europeană în următorii 50-60 de ani. Haideți să încercăm să ne axăm pe educație, pe cultură și pe sport. Ideile pe care mi le-ați dat sunt uh, un uh, punct foarte bun de pornire și sunt sigur că în momentul în care voi începe să scriu, voi uh, rămâne tânăr sau cel puțin voi îmbătrâni demn. Mulțumesc, spune președinta. Pe 2 decembrie vom primi uh, și vom discuta proiectul de raport al domnului Tacula, după care dăm curs procedurii firești în ianuarie. Așadar, în decembrie avem uh, raportul oficial al colegului, pe marginea căruia, căruia vom discuta. Mulțumesc colegilor care au rămas până la final. Uh, în această seară are loc și decernarea premiului pentru literatură al Comisiei. Uh, eu oricum uh, o să rămân aici până mâine, așa că aș rezista uh, mai mult la reuniunea noastră. Oricum, ne mișcăm rapid la punctul zece, aprobarea deciziilor coordonatorilor. Aveți deciziile în față, mă gândesc că nimeni nu are nimic împotriva acestora. Se adoptă așadar 11 chestiuni diverse. Nu cred că mai dorește cineva să spună ceva. 12 datele următoarei reuniuni, 1 decembrie la ora 15, 2 decembrie dimineața, la ora 9. Nu mai dorește nimeni să intervină. Mulțumesc interpreților. Mulțumesc pentru faptul că deseori aceștia traduc, uh, uh, traduc intervenții foarte rapide. Mulțumesc că mă ascultați în germană, engleză și franceză când vorbesc toate cele trei limbi și vă doresc o seară plăcută. La revedere!